Um, may, I, may I ask you to um, accept the adoption of the... Sunteți de acord cu ordinea de zi? Așa cum ați putut constata în ordinea de zi publicată, punctul 12, și anume avizul domnului Marias, este amânată până pe 22 februarie. Punctul 9, Întâlnirea coordonatorilor este anulată și întâlnirea comisiei va începe la orele 15 azi după amiază. Știind că există niște circunstanțe excepționale, doamna Bersera va prezida întâlnirea de azi după amiază. Dacă nu sunt obiecții, ordinea de zi este adoptată. Nu sunt obiecții, așadar ordinea de zi a fost adoptată. Punctul 3. Nu am niciun fel de anunțuri din partea președinției și nu avem nimic la diverse azi dimineață. Trecem imediat la voturi, vă rog. Oh, nice chair. I, I just discovered I forgot my voting da. card. Can I vote like this? Doamna Aucan spune că și-a uitat cartela de vot. Întreabă dacă poate să voteze predicarea mâine. E prima oară când mi se întâmplă. Sí, perdon, eu, también me la... Da, scuze, și eu am uitat-o. Și eu am uitat-o. La tengo en el bolso. <laughs> Miss Auken Ask a question, but then she doesn't listen to the answer. Doamna Auken pune întrebări, dar n-ascultă răspunsul. Doamna Aucăn. Vreți să vă răspund la întrebare? Da. Puteți, dar vă frumos să-mi, să arătați uh, cum votați. Președinte, eu, tam eu también he olvidado. Doamna președinte, și eu am uitat cartela de vot. Ok. Uh, we'll be taking electronic voting, yeah? So please, who has the voting cards?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 Okay, um, once there's quite com- a, a number of compromises, can I please have some silence? Um... Vă rog frumos să faceți liniște. Avem mai multe amendamente și vom vota cu ridicarea mâinii. Dacă cumva apare vreo problemă, putem să verificăm electronic. Putem începe. On the, um, draft report on the committee on site-ul de raport în ce privește raportul anual um, uh, asupra activităților Ombudsmanului European pe 2014. Votăm amendamentul de compromis A. Favor? Against? Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul B Cine este pentru? E împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20 pe trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri.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 A treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendment 20. Amendamentul 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm dacă doriți. Okay. Vote is open. Vote is open. Vote is closed. Closed. Adopted. Se adoptă. Compromisul C. Să deschizi votul. Nu, scuze, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 24, pe două părți. Compromisul ce a fost adoptat. Deci 25 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul de Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. opt. Pe trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A treia parte, de la 28, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri Verificăm. Vote is open. Close. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul E. Amendamentul de compromis E. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul F. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, cred, dar verificăm. Okay. Thirty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 Adopted. 48. Amendment 40. No, uh, sorry, a compromise amendment G. In favour. Against? Abstentions? Adopted. 48. 48. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. 5 părți. A, nu. Nu. A fost, este caduc. 50 a fost respins. 51. Deci 51 pe 5 părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. <coughs> Verificăm. Verificăm amendamentul 51, partea a treia. Vote is closed. Vote is closed. S-a închis votul. 13 la 13, deci se respinge. Amendamentul 51 a patra parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A cincea parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă? abține, Se adoptă. Compromisul J. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul K. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abține, trebuie să verificăm. Amendamentul 63. Vote is open and vote is closed. Adopted. Se adoptă. Amendamentul 64, cine este pentru? Nu, pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. 64 a doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abține se respinge. Considerentul I. Cine este pentru, împotrivă? Nu. Amendamentul 1 la considerentul C. Cine este pentru, împotrivă? abține Se respinge. Verificăm. Considerentul C, amendamentul 1. Să a votul. închis. Se adoptă. Compromisul L. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 10. Cine este pentru? potrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Unsprezece pe două parți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votul final. Vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Mai avem alte două voturi. The next vote is on the, on the... Următorul vot în ce privește ratificarea tratatului de la Marrakesh, bazându-ne pe petițiile primite. Vot electronic, vă rog. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul în ce privește liniile de orientare pentru Comisia de Petiții, vot electronic de asemenea. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru răbdare. Right. Um, we will be immediately starting with the workshop. Începem imediat cu atelierul și o rog pe doamna Cabezon să vină la prezidiu. Thank you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 buenos días. Bueno, pues... Bună ziua. Haideți să începem workshopul nostru. E foarte dens până la 12 și jumătate, deci dacă pierdem timp, înseamnă că pierdem din timpul experților. Așa că vreau să începem. În primul rând doresc să le mulțumesc raportorilor pentru, și vorbitorilor pentru că au venit până aici să ne expună punctelor de vedere cu privire la un subiect care ne preocupă în Uniunea Europeană. Sigur, fiecare are nuanțe diferite, perspective diferite, dar oricum um, face um, um, este în preocupările noastre la nivelul Uniunii Europene și e foarte important să aflăm perspectivele noastre de experți. Sigur, vom înțelege mai clar dezbaterea aceasta. Încă o dată, vă mulțumim că ați venit, că ați acceptat uh, invitația de a vorbi aici. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor participanților, celor de față care și-au manifestat interesul față de acest subiect. Nu vreau să vorbesc prea mult, nu vreau decât să spun motivul pentru care am organizat acest atelier în cadrul Comisiei pentru Petiții. Noi primim multe petiții um, în fiecare an, cam 3000, unor mai mult, unor mai puțin, încercăm să le răspundem, încercăm să le tratăm în blocuri tematice um, și uneori organizăm um, audieri publice sau vizite în diferite state membre pentru a aprofunda o temă anume. Ne preocupă, sigur, și uh, sănătatea, primim multe petiții, multe se referă la dificultatea accesului um, pacienților um, la medicamente din cauza prețurilor. Iată un, fel, un tip de comisii care ajung la noi, la comisia noastră. Dezbaterea cu privire la sustenabilitatea în domeniul sănătății este, unul, este una foarte dezbătută în acest moment în statele membre și mm, asta mai ales ca urmare a mm, crizei economice în care uh, reducerile au fost uh, generalizate, mai ales uh, cele care mm, nu s-au comportat bine în perioada de criză. E dezbătut dacă sustenabilitatea se este garantată cu resursele care sunt acum alocate și având în vedere cererile cu care se confruntă um, sistemele sanitare și având în vedere evoluțiile tehnologice, de obicei Comisia Europeană mereu menționează faptul că în tratate nu există un o marjă foarte mare, foarte largă prevăzută pentru discutarea la nivel european a chestiunilor de sănătate acestea sunt uh, de competențe statelor membre, dar cred că există competențe atunci când în tratatul din 2009 include și Carta Drepturilor Fundamentale, Carta Socială Europeană, care a fost uh, ratificată de majoritatea statelor membre și se garantează dreptul la protecția sănătății. Și în Carta Socială Europeană se specifică nevoia de a se garanta accesul uh, la serviciile uh, pentru sănătate. Deci, cred că există un temei juridic pentru ca noi să abordăm astfel de tematică aici și, în plus, cetățenia europeană în ansamblu său a identificat uh, bunăstarea, statul bunăstării ca făcând parte în aceasta. și aici uh, se încadrează și sănătatea. Așa că noi, în calitate de instituție europeană, trebuie să venim cu răspunsuri, mai ales când oamenii vor să știe mai puțin despre partea instituțională, mai mult despre ceea ce facem, să ne apropiem mai mult de, cetă- mai mult de cetățeni. Și eu sunt uh, foarte interesată să aud ce au de spus uh, vorbitorii noștri. Avem uh, două părți în acest atelier. Prima se va referi la um, evoluția de până acum a acestui uh, drept și modul în care s-a asigurat accesul uh, la serviciile de sănătate. Avem ca invitați pe domnul Ted Schrecker, profesor la um, Facultatea de Medicină de la Universitatea din Durham, care ne va vorbi despre importanța alegerilor de politici în, um, în sectorul sanitar. Îi dau cuvântul. Thank you very much. I'm, I'm honored. Cu microfon vă rugăm frumos. Good. Good. I'm honored to be here. I think sunt onorat să fiu prezent aici și cred că este datorită cărții pe care am publicat-o împreună cu o colegă anul trecut, denumită Cum ne îmbolnăvește politica, și anume epidemia neoliberală. Și de fapt în mare am să vorbesc despre epidemia neoliberală. Am să vorbesc despre sistemele de îngrijire de sănătate, dar nu numai. Și am să mă concentrez pe felul în care mediul economic uh, contemporan a avut un impact asupra îngrijirilor de sănătate. Întâi vreau să fac o paralelă între nivelul de recesiune economică și nivelul de mortalitate și mai ales între nivelul șomajului și nivelul mortalității. în mod paradoxal, atunci când ești în șomaj, conduci mai puțin, fumezi și bei mai puțin, ca atare mortalitatea poate să scadă. Însă s-a constatat o creștere îngrijorătoare a cazurilor de sinucideri. Și vă voi arăta foarte rapid care sunt tendințele în ce privește numărul de sinucideri în Europa înainte și după criza financiară. Valoarea din 2007 este 1 și vedeți uh, cam cum a evoluat curba după aceea. De exemplu, pentru Grecia vedeți o creștere dramatică a numărului de persoane care s-au sinucis din cauza creșterii foarte mare a um, ratei șomajului și la fel și pentru Anglia puteți să constatați uh, cât de um, mult um, a crescut numărul de sinucideri. Deci recesiunea nu este bine, nu este un fenomen pozitiv pentru uh, starea sănătății publice, deși pot să existe efecte negative și pozitive care se anulează reciproc. Dar oricum, uh, cu cât riscul de a ajunge în șomaj este mai mare, cu atât impactul asupra uh, accesului la îngrijirile de sănătate va fi mai important. În graficul din stânga puteți să vedeți cam care sunt tendințele pentru vârsta de mijloc și diferitele cauze de mortalități. Și de asemenea facem comparația cu populația albă non-hispanică din Statele Unite pe aceeași perioadă și tot ce s-a întâmplat înainte și după criză. Și vedeți că tendințele în ce privește rata mortalității din motive de disperare, din motive de Uh, boli subite uh, um, a crescut. E adevărat că aceste cifre sunt dinaintea crizei economice, însă atunci când ești afectat de șomaj și de lipsa sentimentului de, de uh, securitate, ești mai vulnerabil câteva uh, um, caveat. E adevărat că sunt niște uh, cifre pe termen scurt. Mm, acum ne putem gândi ce se poate întâmpla când șomajul devine unul pe termen lung. Mortalitatea este un indicator ușor de folosit pentru că este ușor de calculat. Poți să știi din ce cauză oamenii au murit. Însă, nu este un indicator care să ne arate clar impactul recesiunea asupra sănătății copiilor, de exemplu. O altă dimensiune a problemei este recesiunea și inegalitățile în ce privește accesul la îngrijire de sănătate. Există diferențe majore între politicile naționale în acest sens și astfel ajungem la subiectul atelierului de astăzi. Știm că au existat anumite uh, uh, variații în funcție de felul în care țările au reacționat uh, în momentul crizei financiare. Și știm din uh, studiile făcute pe termen lung că politicile de asigurări sociale au un efect de protecție asupra sănătății publice. De ce fac aceste observații? Um, citez aici uh, un um, articol recent și vedeți uh, un cadru conceptual al efectelor um, crizei financiare asupra uh, sănătății. Și puteți că vedea că la fiecare moment expunerea um, la anumite riscuri este apoi influențată de alegerile politice și vedeți apoi care sunt rezultatele. Sistemele de îngrijire de sănătate nu reprezintă decât uh, un element din această listă. Principalul mesaj este că alegerile pe care le fac politicienii contează. Impactul crizei financiare poate să fie moderat dacă există politici sociale adecvate și bineînțeles că poate să fie înrăutățit de politicile de austeritate și de reducerea bugetelor uh, de la mm, asigurările sociale. Există o legătură demonstrată între uh, uh, rata de sinucideri și uh, rata șomajului și momentul în care se iau decizii de finanțare publică care um, favorizează sistemul de îngrijire de sănătate, se vede imediat efectul și asupra ratei sinucidilor. Deci concluzia ar fi că uh, politica fiscală este și o politică de îngrijiri publice. Aici putem să analizăm uh, în mod uh, separat efectele recesiunii și efectele autorității asupra mortalității în 23 de țări europene. Cum spuneam, mortalitatea un indicator brut. Studiul pe care l-am citat mai, de, mai um, devreme vă demonstrează că atunci când crește rata șomajului, um, rata mortalității scade nițel. Dar dacă analizați efectele austerității asupra șomajului, presupunând că rata șomajului rămâne mai mult sau puțin stabilă, atunci se ajunge la efectul opus, o creștere uh, dramatică a ratei mortalității. Și acest studiu a fost uh, revizuit de alți experți și au fost de acord cu el. Un uh, caz aparte, situația din Grecia. Aici s-a cerut reducerea cheltuielilor cu sănătatea publică, uh, era una dintre condițiile impuse de Troică. Evident că era nevoie de o reformă, status quo nu era o posibilitate, nu era o opțiune, însă, așa cum spunea Joseph Stiglitz și alții, de ce trebuie oamenii de rând să suporte costurile programelor a căror principal beneficiari sunt creditorii din sectorul privat? Este cel mai bun exemplu a unei deteriorări de sistem de grijă de sănătate din cauza austerității. nu dorești o deteriorare a sistemelor de îngrijiri de sănătate uh, atunci când ajungi într-un scenariu în care s-ar putea să crească numărul de sinucideri și oricum numărul de um, îmbolnăviri. Un alt caz, Spania și Portugalia. Aici au existat mai multe efecte asupra grijilor de sănătate și au existat mai mulți indicatori care au demonstrat impactul și există chiar un uh, articol publicat recent care a demonstrat că populația cea mai vulnerabilă a fost cea mai afectată. Poate că efectele negative nu sunt reflectate de rata mortalității, dar sunt reflectate de alți indicatori. Un alt studiu, un alt caz pe care l-am studiat, cel al Regatului Unit, poate să pară ciudat, dar acolo, de acolo vin eu, acolo trăiesc eu. Guvernul britanic a hotărât să facă reduceri uh, în ce privește sistemul național de energie și sănătate, care uh, au făcut ca uh, bugetul raportat la PIB să fie mai mic decât chiar înainte de anii 30, când practic a fost creat acest uh, sistem și a afectat pe cei mai uh, săraci și, mai, și a afectat uh, regiunile cele mai sărace. În acest grafic vă dați seama că cei mai vulnerabili sunt cei uh, situați în partea dreaptă a graficului la fel și regiunile și vedeți de ce ei au fost cei mai afectați. În acest caz, autoritatea i-a uh, afectat nu numai pe oamenii cei mai uh, săraci, dar și pe cei mai bolnavi. În acest grafic, pe axul vertical, aveți valoarea uh, reducerilor bugetare de, uh, făcute de către autoritățile locale pe cap de locuitor și apoi vedeți rata mortalității uh, premature raportate la 100.000 de, de locuitori de um, sub 75 de ani și puteți să vă dați seama că există o corelare ușor de demonstrat. Care ar fi învățămintele de tras și care sunt concluziile? Politicile economice și sociale contează. Din munca unor colegi uh, precum Recent Patterson de, în Statele Unite și Nancy Krieger, uh, ne dăm seama că nu avem poate suficiente date la dispoziție. Sunt uh, date din, numai din anumite perioade și nu sunt neapărat uh, de calitate egală. Însă se constată o tendință de creștere a inegalităților Uh, um, ce privește accesul la îngrijire de sănătate cândva la anii, la sfârșitul anilor 70. Și e interesant să comparăm acest grafic în ce privește inegalitățile cu acces la îngrijire de sănătate cu alt grafic apropo de inegalitățile în ce privește um, um, economia. Austeritatea în trecut ca și în prezent a avut mai multe consecințe negative care pot să fie ușor de demonstrat și de fapt astăzi suntem confruntați cu o experiență pe scară largă și inutilă care afectează oameni care nici măcar nu și-au dat uh, acordul. Îmi cer scuze că n-am putut să uh, um, compar prezentările cu cele altor colegi, dar concluzia este că austeritatea minează uh, și afectează dreptul la um, um, îngrijire de sănătate în Europa, mai ales pentru că se aduce atingere principiului de non-retrogradare. Uh, Știți foarte bine că dreptul la sănătate este un drept consfințit și de ONU. Oricum, eu n-am vrut să vorbesc prea mult pentru că am vrut să avem suficient timp la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri, așadar uh, dau cuvântul următorului coleg. Mulțumim foarte mult. A fost foarte interesant și a arătat tocmai ce ne interesa conținutele pe um, termen mediu și lung, ce se pot observa. Um, am avut experiența acum din Regatul Unit, mergem mai departe la doamna Gillian Kelly, care este expert juridic la milieu. Ne va vorbi despre impactul crizei asupra dreptului fundamental de acces la îngrijiri medicale și medicamente în întreaga Uniunii Europene, situația trecută, prezentă și viitoare. Intervenție fără microfon. Sorry, mic. Pardon. Excuse me. Um, I'm here from Melia to present uh, a study we conducted. Voi prezenta în numele Melio un studiu pe care l-am pregătit anul trecut pentru, uh, pentru Parlamentul European cu privire la situația sistemului de sănătate la nivel european. În studiul nostru am încercat să evaluăm impactul uh, politicilor uh, și a, economice și sociale asupra uh, diferitor drepturi fundamentale. Dați-mi voie să vă prezent metodologia folosită pentru studiul nostru. Din moment ce criza nu a afectat toate statele membre în același fel, situația din stat, șapte uh, state membre puternic afectate de către criza economică a fost analizată. Uh, statele au fost uh, selectate în așa fel încât să putem avea o imagine de ansamblu asupra situației uh, la nivel european. Am inclus uh, state care primesc și state care nu primesc asistență macrofinanciară și am ținut cont și de sistemele juridice din diferitele state membre. Um, drepturile sociale și economice au fost cele mai puternic afectate în uh, statele membre în timpul crizei economice și asta s-a observat în uh, statele membre selectate pentru studiul nostru. Accesul la sănătate a fost unul dintre cele mai puternic afectate drepturi. Am selectat pentru studiul nostru Belgia, Cipru, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia și Spania. drepturile pe care le-am analizat în aceste șapte state membre au fost dreptul la educație, dreptul la îngrijire de sănătate, dreptul la muncă, la pensie, la acces la justiție și uh, libertatea expresiei. Vedeți că dreptul la îngrijirile de sănătate a fost uh, unul dintre drepturile cele mai puternic afectate în timpul crizei economice. Criza și măsurile de austeritate au afectat și alte drepturi în statele membre și studiul nostru prezintă o imagine de ansamblu asupra drepturilor uh, celor mai afectate în anumite state membre. Spre exemplu, dreptul la apă, dreptul la muncă și libertatea, uh, dreptul de a obține informații. Dată fiind situația din, diferite statele, din diferitele state membre, am uh, fost obligați să stabilim o dată finală pentru uh, informațiile pe care le folosim uh, în studiul nostru. Am stabilit că această dată finală să fie de 3, aceea de 30 iunie 2014. Tot ce s-a întâmplat după aceea nu a mai fost inclus în, în studiul nostru. Ne-am bazat pe sursele disponibile, pe studii, analize. Ne-am consultat de asemenea cu experții de la nivel european și de la nivel național de asemenea. Haideți să trecem la dreptul la îngrijiri de sănătate. Conform articolului 12 din uh, Convenția Internațională privind drepturile economice, sociale și culturale, fiecare persoană are dreptul de a obține cele mai, de a avea acces la cele mai înalte standarde de îngrijiri de sănătate fizice și mentale. De asemenea, Comitetul ONU pentru econ- Drepturi Economice, Sociale și Culturale uh, consideră că dreptul la sănătate uh, implică ideea de accesibilitate, acceptabilitate și calitate de asemenea. În momentul în care um, criza economică s-a a început să se cristalizeze din ce în ce mai bine, ne-am dat seama că măsurile de austeritate au uh, afectat uh, puternic Um, sistemul de sănătate. Însă, uh, studiul nostru dovedește că toate efectele asupra sistemului de sănătate apărute în timpul crizei nu uh, erau uh, chestiuni noi. Era vorba despre probleme exacerbate doar de măsurile de austeritate. În ceea ce privește măsurile introduse în diferitele state membre, am urmărit o serie de astfel de măsuri și am analizat efectele pe care aceste măsuri le au asupra cetățenilor. Am uh, verificat maniera în care reformele sistemului de sănătate au dus la un impact negativ asupra cetățenilor, am verificat uh, costul medicamentelor și a altor servicii, etc. În ceea ce uh, privește impactul măsurilor care afectau dreptul la sănătate, am uh, reușit să facem o listă scurtă uh, prin care se numără uh, elemente precum accesul la îngrijirile de sănătate și costurile sporite. Am observat asta în Spania, spre exemplu. De asemenea, am înțeles că s-au introdus o serie de costuri suplimentare pentru pacienți, pentru diferite tipuri de consultări. Uh, Uh, s ar reorganizat în alte state membre um, sistemul de sănătate și s-au reorganizat uh, spitalele, spre exemplu. Unele dintre măsurile luate la nivelul statelor membre au fost uh, pozitive, nu negăm asta. Spre exemplu, multe state membre au uh, stabilit uh, prețuri maxime pentru uh, produsele medicamentoase generice. Uh, S-au introdus de asemenea reforme administrative. Spre exemplu, în Portugalia s-au uh, scăzut uh, taxele pentru accesul la îngrijirile de sănătate și în Irlanda s-au scăzut taxele pentru diferitele sisteme de asigurare uh, particulare. Toate aceste măsuri și nu doar ele au dus la efecte asupra situației din diferitele state membre. Ce s-a întâmplat? Uh, ne-am dat seama că anumite grupuri de persoane nu au mai avut acces la îngrijirile de sănătate din pricina măsurilor uh, puse în aplicare. Spre exemplu, uh, pe de altă parte, măsuri uh, care vizau creșterea tax, costurilor diferitelor tipuri de îngrijiri de, de sănătate a dus la scăderea numărului de pacienți. Accesul așadar la servicii a fost uh, impedimentat. Spre exemplu, în multe state membre, numărul de paturi în spital a scăzut. Listele de așteptare au devenit din ce în ce mai lungi. Um, în uh, diferite ramuri ale medicinei și, de asemenea, pe, uh, din pricina poverii finanța, uh, de, financiare și din pricina listelor de așteptare Uh, lungi, multe persoane au început să folosească servicii uh, conduse de ONG-uri. Spre exemplu, în Grecia au existat din ce în ce mai mulți pacienți care a, uh, se foloseau de serviciile de îngrijire oferite de diferite ONG-uri. Ah, bineînțeles, nevoile au ah, crescut în rândul pacienților din pricina faptului că, iată, accesul la îngrijiri au, ah, a scăzut. Măsurile de austeritate au avut un impact asupra măsurilor de prevenție. Spre exemplu, a scăzut numărul copiilor care obțineau vaccinuri de asemenea, s-a intervenit pe piața farmaceuticelor. Multe medicamente nu mai erau disponibile dintr-o dată, asta din pricina crizei economice. Toate aceste măsuri de austeritate au afectat în special grupurile vulnerabile din cadrul societății, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă, persoanele sărace, femeile. Toate uh, categoriile acestea au fost uh, mai puternic afectate de măsurile aplicate. Voi trece acum la un, cazul, un stud de, cazul, de caz. Irlanda este în centrul atenției noastre. În Irlanda, ca urmare a crizei economice, măsurile de austeritate care au fost aplicate au dus uh, la, au avut un efect negativ asupra accesului la îngrijirile de sănătate. Mulți uh, cetățeni uh, consideră că acesta este domeniul în care economiile au avut cel mai puternic impact s-au tăiat finanțările pentru uh, serviciile naționale de îngrijiri de sănătate. De asemenea, uh, s-au oprit angajările și promovările în uh, sânul sistemului. Asta a dus la scăderea numărului de personal și a salariilor. De asemenea, au scăzut uh, sau au crescut uh, sumele care trebuiau să fie achitate de către pacienți pentru diferitele tipuri de servicii, servicii. au crescut costurile de asemenea pentru asigurările de sănătate private, Asta a avut un impact foarte important din pricina faptului că din ce în ce mai mulți oameni accesau aceste asigurări private și, de asemenea, cheltuielile pentru sănătatea mentală în Irlanda au uh, scăzut. Toate acestea au avut un impact asupra accesului, bineînțeles, la îngrijirile de sănătate. Planul de servicii pe 2013, la nivel național, a prevăzut uh, sub, suprimarea a unui număr de 500 până la 800 de paturi în uh, diferite aziluri pentru uh, bătrâni. De asemenea, se prevedea închiderea unor aziluri pe ansamblu sau uh, au devenit din ce în ce mai limita, limitat a devenit din ce în ce mai limitat accesul copiilor la diferite tipuri de servicii medicale. Și asta toate, și asta toate din pricina faptului că personalul scăzuse ca număr și de asemenea nivelul salariilor ă, scăzute. Piața de asigurări de sănătate privată a avut puternic ă, de, a suferit puternic de pe urma măsurilor introduse și, de asemenea, au fost uh, stabilite noi costuri. Spre exemplu, în 2013 fiecare persoană plătea circa 100 de euro în plus pentru a accesa accesa îngrijirile de sănătate și a, uh, medicamentele uh, care necesită rețetă. Dați-mi voie să vă prezint acum câteva recomandări care decurg din acest studiu. În primul și în primul rând, indiferent de dimensiunea și obiectivul uh, măsurilor introduse, întotdeauna trebuie să se ține cont de accesibilitate, de preț și de calitate în ceea ce privește uh, sistemul de sănătate. În plus, intervențiile asupra sistemului de sănătate nu trebuie uh, să ducă la efecte negative asupra grupurilor vulnerabile din populație. Dintr-o perspectivă mai generală acum, din perspectiva drepturilor omului, studiul nostru arată cât se poate de clar că drepturile omului trebuie să fie întotdeauna în centrul deciziilor luate. De asemenea, măsurile juridice, politice și fiscale trebuie să se bazeze întotdeauna pe standardele drepturilor uh, implicate de drepturile omului. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Muchas gracias. Mulțumim foarte mult. Sunt întrebări? Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Le mulțumesc experților pentru prezentări. Acestea conturează foarte bine contextul în care Uh, sunt trimise petițiile pe care le primim noi. Totul se um, reduce la impactul individual al hotărârilor politice luate. Cred că acest lucru a ieșit foarte clar. Cred că ați prezentat foarte bine situația la finalul prezentărilor. Ați venit cu niște recomandări pentru politici, niște idei de urmat Evident, uh, politica de sănătate este o competență a statelor membre. Organizarea sistemelor de îngrijiri medicale ține de statele membre. Sunt câteva competențe în ceea, ce privește cooperarea în domeniul sănătății la nivel european, dar majoritatea țin de prerogative naționale. Ce mi s-a părut mie interesant a fost exemplul um, țărilor de jos și uh, Um, al Belgiei, care au făcut achiziții <coughs> publice comune pentru medicamente într-o dorință de eficientizare și de a obține un preț bun. Cred că acest lucru ar putea să fie promovat la nivel european. Modul în care să um, colaborăm transfrontalier fără neapărat să primească Uniunea Europeană mai multe prerogative nu știu dacă v-ați uitat, dacă mai sunt și alte exemple de acest uh, fel. Apoi, un lucru constructiv, să spunem, ar fi să ne gândim, bun, ați um, creat acest, ați deschis aceste, acest impact foarte grav al uh, măsurilor de austeritate care au afectat cel mai mult uh, regiunile mai sărace, grupurile cele mai defavorizate. Și asta am putut să observ și eu la mine în uh, circumscripție. S-a constatat o creștere a inegalității în ceea ce privește îngrijirile medicale. Care ar fi principalele măsuri pe care le-ați propune pentru a inversa, inversa această tendință și pentru a reveni către o egalitate în ceea ce privește îngrijirile medicale? Totul se poate face prin finanțare publică sau mai sunt și alte măsuri pe care am putea să le promovăm pentru ca oamenii pe care îi reprezentăm și cei care ne trimit petiții să aibă o viață mai ușoară. Mulțumesc! Thank you very much for your question. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. La prima, cu privire la Belgia și uh, țările de jos, n-am scris eu uh, în mod deosebit uh, despre Belgia. Am cunoștințe destul de limitate în acest sens. Dar, într-adevăr, este un exemplu foarte bun în care nu s-au făcut tăieri de cheltuieli publice pentru sănătate. Și am mai vorbit despre acel uh, comision prohibitiv, să spunem, așa, tarif prohibitiv. Um, pentru camerele uh, duble, de exemplu, nu trebuie să se plătească mai mult. Mai sunt și alte exemple de state membre care au pus uh, în aplicare astfel de măsuri. Dacă doriți să-mi adresați o întrebare în scris, aș putea să o trimit expertului care a scris raportul privind Belgia. Cât despre impactul asupra persoanelor cele mai uh, uh, defavorizate din societate, acest lucru a reieșit foarte clar în toate statele membre examinate și măsurile care ar putea să fie luate. Da, trebuie să se aloce bani publici, um, pentru sectorul um, medical, pentru ca persoanele acestea să primească cel puțin um, nivelul minim de îngrijiri necesar în sectorul de îngrijiri medicale. De asemenea, consider că ar trebui ca drepturile omului să fie incluse în modul cum sunt uh, concepute politicile pentru a se preîntâmpina aceste efecte negative asupra grupurilor cele mai defavorizate. La, a continuație, la señora Pitera. Mulțumesc. Um, cine mai vrea să mai adreseze întrebări? Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru această uh, prezentare foarte interesantă. Am următoarea îndoială. Problema cu sistemele medicale nu mereu cea a lipsei uh, resurselor financiare, nu mereu acestea sunt cele care reduc accesul la sănătate publică. Comisia a publicat un raport care vizează corupția în sistemele medicale din statele membre. Un studiu care examinează situația din cele 28 de state membre și sistemul medical este uh, unul dintre cele mai corupte din uh, întregul sistem public și nu e voia, vorba aici doar de achiziționarea de servicii mm, a unor uh, um, pacienți care vor să primească ceva suplimentar sau să ajute mai puțin. Problema principală cu sănătatea publică este faptul că e un sector foarte greu de controlat, așa că este mm, nu e ușor să verifici recomandările. Oricum, există îngrijiri, operații care nu sunt necesare, licitații pentru echipamente medicale sau achiziții de echipamente medicale într-un special, într-un spital unde, de, exist, de exemplu, nu există un medic specialist, dar se cumpără echipamentul totuși și se acordă uh, prioritatea anumitor uh, întreprinderi care furnizează astfel de echipamente sau servicii practic și medicii sunt cumpărați ca um, ulterior să recomande mm, pacienților un anumit medicament și uh, pacienții nu pot uh, um, și nici statul nu pot să acționeze când e vorba de astfel de practici. Vreau să știm uh, câți uh, bani uh, se, uh, cu câți bani se alimentează sistemul fără să aducă vreun beneficiu. Apoi mai este problema accesului la serviciile publice. Trebuie să ne gândim dacă sistemele acestea se pot susține, pentru că am citit de curând un raport privind Grecia, era vorba de serviciile medicale din acest stat și se menționa faptul că costul corupției ar fi undeva la 33 de miliarde de euro, mai ales ținându-se cont de faptul că în sistemul medical s-au observat cele mai multe lacune și cele mai multe situații de acest uh, fel. Mă gândesc acum la ce soluție s-ar putea găsi pentru ca sistemele medicale să se îmbunătățească și consider că prin toate aceste fonduri care au fost de fapt deturnate nu s-a reușit îmbunătățirea situației. Mă bucur că putem să discutăm despre acest subiect al calității sistemelor medicale, dar uh, cred că ar trebui să vorbim și despre modul în care se organizează autoritățile. Doamna președinte, cred că trebuie să încheiem runda de întrebări și după aceea vor veni răspunsurile. Domnul Peter Iar. Uh, pentru a completa cele spuse de antevorbitoarea mea, am uh, tresărit în momentul în care ați spus că accesul la îngrijirile de sănătate este un uh, drept al omului. Da, aveți dreptate, dar am, uh, am uh, tresărit pentru că mi-am petrecut prima perioada a existenței într-o țară și într-un sistem, sistemul uh, socialist, în care, într-adevăr, îngrijirile la sănătate erau considerate a fi un drept uh, al omului și accesul era gratuit. Însă, din păcate, uh, în uh, fosta Republică Democrată Germană o serie de oameni au, uh, au uh, murit din pricina faptului că, în ciuda gratuității, sistemul de sănătate nu era foarte bun. Finanțarea nu era suficient de bună pentru a asigura accesul la anumite um, aparate de ultimă generație. Prin urmare, consider că eficiența trebuie să fie neapărat uh, luată în considerare în momentul în care vorbim despre accesul la sănătate ca fiind un drept al omului. Dacă e să vorbim despre eficiență, atunci uh, cred că ar trebui să analizăm uh, situația din fiecare stat membru în parte. N-ar fi rău să venim cu niște exemple de bune practici în acest sens. Din păcate, însă, statele membre consideră că nivelul european nu trebuie să se implice în deciziile luate în ceea ce privește îngrijirile de sănătate și sistemul de sănătate. Haideți uh, să fim uh, sinceri și haideți să recunoaștem că, din păcate, la nivel uh, european, în uh, ciuda tuturor uh, datelor pe care le avem, accesul uh, pacienților la îngrijiri este uh, mare. Există state în care resursele alocate acestui domeniu sunt de asemenea mari, dar eficiența nu este întotdeauna cea mai bună. Uh, în același timp, în Europa, iată, în contextul uh, îngrijirilor de sănătate, ne punem și problema, probleme etice. Un chirurg mi s-a adresat, uh, îmi spunea că putea să, sau trebuia să ajute un, uh, un uh, tânăr, un tânăr care avea nevoie de un trans, plant de, de ficat, dar dacă era ca tânărul acela să-și primească, să primească ficatul de care avea uh, nevoie, o altă persoană urma să fie trecută pe lista de așteptare pe un loc uh, inferior. Deci, toate astea le spun pentru că eu consider că, într-adevăr, corupția, dar și eficiența trebuie să fie întotdeauna luate în considerare în momentul în care discutăm despre sistemele de sănătate. Nu cred că putem să negăm faptul că avem buni profesioniști în, în Uniunea Europeană, dar poate că profesioniștii aceștia ar trebui să fie sprijiniți mai mult. Mulțumesc! Domnule Sera. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să le mulțumesc Vreau să vă mulțumesc pentru organizarea acestui uh, atelier, pentru că mi se pare foarte important să ținem cont de experiența cetățenilor. Am să încerc un alt microfon. mai ales când se examinează consecințele crizei. Vorbim de consecințele nu doar măsurilor de austeritate, în accesul cetățenilor la medicamente și la îngrijiri de sănătate, dar e interesant să se vadă și accesul acesta și în ce măsură um, sistemul de brevete în acest moment contează în acest sens. În ceea ce privește sistemele medicale, foarte multe state din Europeană și-au redus bugetele foarte mult și Spania, țara mea, este unul dintre acestea, a, a scăzut foarte mult uh, cheltuielile, uh, cam 16% între 2010 și 2014, consecințele au fost foarte mari. S-a a crescut timpul de așteptare, plus uh, incidența bolilor um, cronice și așa mai departe. Așa însă să mă acces pe un subiect Um, anume și anume consecințele asupra copiilor. Există suficiente dovezi uh, științifice ca să arate că um, sărăcia um, în rândul copiilor um, are efecte asupra stării de sănătate a copiilor, lucru confirmat de autoritățile competente. Există murit mai mare de sărăcie și inegalități mai mari începând cu 2008, de când a început criza, ceea ce înseamnă că avem uh, uh cetățeni care nu mai au uh, uh, nu au doar drept garantat, ci niște cetățeni care trebuie să aibă prioritate în îngrijire medicale. Este vorba um, aici de respectarea tratatelor internaționale și a normelor noastre mai sunt și alte uh, categorii vulnerabile, cum sunt persoanele cu, de peste 65 de ani. Dar trebuie să ne gândim ce putem să facem noi în mediul politic pentru ca pentru a garanta că drepturile cetățenilor sunt respectate și asta <coughs> ținem cont și de ideea acoperirii universale medicale. Organizația Mondială sănătății spun acest lucru. Toate persoanele trebuie să primească serviciile sanitare de care au nevoie fără să ajungă la penurii financiare pentru a plăti pentru acestea, ceea ce înseamnă că trebuie să ne primească mai multe cerințe. Să există un uh, sistem solid, bine finanțat, un uh, serviciu de finanțare pentru serviciile de sănătate bine specificate, acces la medicamente și la tehnologii de bază care e legat foarte mult de modelul de brevete de Uh, cercetare și un personal uh, competent. În sfârșit, aș vrea ca în concluzia acestei primei părți să venim cumva cu niște indicații, un ghid, um, un consens cel puțin în ceea ce privește ce ar trebui să facem noi cu prioritate și în ce măsură pentru ca accesul la sănătate al copiilor să fie garantat în Europeană. Mulțumim, doamna Evi, acum. Si, grație. Mulțumesc, am și o întrebare. Aș vrea să știu. Da, mă rog, mai întâi, eh, prezentările dumneavoastră mi-au dat de gândit, sunt foarte interesante, dar vreau să știu. În afară de dovezile științifice mm, despre impactul asupra sănătății a politicilor de austeritate, pe care le cunoaștem foarte bine, credeți că semnarea de acorduri comerciale de liber schimb, ca de exemplu TTIP-ul, care acum încă este negociat, poate în vreun fel să aibă un impact asupra îngrijirilor de sănătate, pentru că mă gândesc la uh, prețul medicamentelor, uh, din cauza prețului brevetelor sau în general la accesul la anumite prestații de sănătate. Deci, după părerea dumneavoastră, care ar fi consecințele uh, unor, semnării unor asemenea acorduri? Pentru că multă lume se îngrijorează. Mulțumesc! Respecto a los medicamentos por aquello. la, întrebări. Să lăsăm uh, timp uh, pentru întrebări. Uh, la unele s-ar putea să se răspundă deja prin prezentarea domnului Lamata, pentru că va vorbi despre uh, subiecte pe care va aborda cred că, de exemplu, partea de organizarea îngrijirilor sanitare, acoperirea universală, mai ales uh, întrebările adresate de domnul Iar, doamna Besera, uh, domnul Peter Iar, au avut uh, un titlu legat de ce să facem noi din punct de vedere politic. Și trebuie să discutăm despre dreptul de acest fel, garantarea accesului universal, calitatea și noi la instituțiile europene avem uh, principiile și valoare stabilite de Consiliu în 2006 în care se spune clar că toate statele membre trebuie să asigure universalitatea, accesul de calitate, solidaritatea și echitatea în modul cum își organizează sistemul sanitar. E clar că au existat decizii uh, condiționate, o recesiune uh, adusă de criza economică, dar clar uh, trebuie să se păstreze principiul universal. Noi trebuie să vorbim și despre costurile economice, pentru că de multe ori garantarea acestui drept este legat de economie, dar cred că și noi aici la instituții europene putem să facem această legătură. E vorba de bunăstarea persoanei care este afectată. Însă, bineînțeles, și speranța de viață, productivitatea, tot ce ține de instituțiile publice, de investițiile publice, nu doar sistemul uh, medical. Totul este legat de consecințele economice. Trebuie să acționăm pentru a garanta aceste principii de, va- de bază. Deci e clar că e nevoie și de perspectiva economică. Deci, trebuie să ne asigurăm că se garantează universalitatea. Agenția, Agenția pentru Drepturile Fundamentale a publicat un uh, raport care trata despre consecințele economice de um, scoatere în afara acoperirii sistemelor medicale a migranților. Deci nu mai era universal accesul. Și spunea că, de fapt, din punct de vedere economic, nu are sens să-i, să-i scoți în afară. Vorbim nu știu cum se va organiza modul în care um, vor veni răspunsurile. Uh, <clears throat> thank you, Madam Chair. Oh, I think you have material for several more workshops there. Um, on Cred că <clears throat> avem aici materie pentru mai multe ateliere. În ce privește impactul economic, <clears throat> noi ne-am dorit ca oamenii politici să înțeleagă despre ce este vorba și mai ales în Regatul Unii ne dorim acest lucru. Au fost puse mai multe întrebări, pentru unele eu nu sunt specialist. În ce privește acordurile comerciale, s-ar putea ca aceste acorduri uriașe, să există niște consecințe negative uriașe pentru sistemele de îngrijire de sănătate și accesul la îngrijiri. Și în Jurnalul Sănătății Publice, eu și mai mulți colegi am consemnat un articol în acest sens. Există trei principii și am să vorbesc despre măcar unul dintre ele. Finanțele publice sunt o chestiune de sănătate publică. Au vorbit unii membri despre să, să, um, <coughs> sărăcia în rândul copiilor. Este un punct foarte important. Dacă ne uităm la nivelul sărăciei copiilor în țările OCDE ne dăm seama că există discrepanțe mari. Guvernele au de ales și ei pot să influențeze uh, sănătatea publică prin alegerile politice pe care le fac. Yeah. Um, in relation to the first question about the în ce privește corupția și sistemul de îngrijiri de sănătate, știu că există multă corupție, mai ales în sistemul elen. Este o problemă masivă în ce privește accesul la sănătate în Grecia. Ca să combatem acest fenomen, ar trebui o mai bună monitorizare, mai atentă, o mai atentă monitorizare a sistemului uh, de sănătate din statele membre și ar trebui să se introducă sancțiuni Numai așa putem să combatem corupția în Grecia. în multe state membre există um, lacune și ineficiență sistemele de îngrijiri de sănătate. Ar trebui să ne asigurăm de faptul că există o eficientizare a sistemelor de îngrijire de sănătate. De exemplu, în Irlanda, în 2005, s-a stabilit un serviciu nou care s-a ocupat de uh, gestionarea sistemului de îngrijire de sănătate s-au schimbat mulți directori și ne-am dat seama că impactul nu a fost unul pozitiv, din potrivă. S-au creat mai multe probleme. Mulți medici și asistente medicale sunt super calificați în Irlanda, dar aleg să se mute, să lucreze în sănătate, pentru că salariile sunt mai bune, condițiile de lucru sunt mai bune. Deci trebuie neapărat să fim mai eficienți dacă vrem să combatem corupția din uh, sistemele de îngrijire de sănătate. Și bineînțeles că este nevoie și de investiții mai mari în sistemele de îngrijire de sănătate. Mulțumim foarte mult, a fost un panel foarte interesant. Să trecem direct la următorul punct. Suntem un pic în întârziere. Trecem la a doua parte vom încerca să găsim propuneri pentru a ne confrunta cu problemele actuale din Uniunea Europeană și din statele membre. În primul rând, o să dau cuvântul domnului Fernando Lamara, care este coautor al studiului numit um, Accesul la serviciile sanitare în Uniunea Europeană. Ne va vorbi despre criza economică și accesul la medicamente în Europa. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi face o deosebită plăcere, și onoare pentru mine să pot participa la această dezbatere foarte importantă. Așa cum e clar, așa cum au spus și uh, antevorbitorii, în Europa avem o problemă și anume diferitele state, membre, au probleme legate de accesul la serviciile sanitare de calitate. se estimează că sunt 18 milioane de persoane care nu au putut să aibă acces la uh, îngrijire medicală de care aveau nevoie. În plus, se vede acest lucru și în uh, state, în state cu nivel de venituri destul de ridicat, un lucru nejustificat, nejustificabil, neadmisibil. De ce se întâmplă acest lucru? În primul rând, uh, din cauza um, reducerilor din bugetele publice și din cauza prețurilor ridicate la medicamentele noi care reprezintă un obstacol uh, în accesul la serviciile medicale. Între 2008 și 2013, peste jumătate din statele din Europeană și-au redus bugetele medicale uh, și uh, cât despre domeniul farmaceutic, um, acolo s-a ridicat nivelul coplăților, s-au retras anumite medicamente și au existat s-au pierdut acoperirea pentru anumite categorii mai ales când e vorba de accesul la uh, îngrijiri farmaceutice. De ce s-a întâmplat acest lucru? De ce s-au făcut aceste reduceri? Păi trebuie să ne gândim nu doar la consecințe, și anume s-au redus cam 44 de miliarde de euro în uh, sectoarele medicale publice, dar în același timp um, statele au alocat uh, un trilion de euro pentru refinanțarea instituțiilor financiare. În același timp, uh, Banca Centrală Europeană a acordat mai multe credite într-o în valoare de, la fel, un trilion de euro. Și aici nu e vorba doar de consecințele crizei, dar acest lucru s-a agravat în timpul crizei. În statele din Europeană există un volum de uh, fraudă fiscală, care conform estimelor uh, comisiei se ridică la un trilion de euro. Deci, când vorbim despre măsuri pentru garantarea accesului la serviciile medicale, trebuie să vorbim și despre uh, reglementare financiară, de luptă împotriva fraudei fiscale și de consolidarea unui uh, sistem fiscal cu caracter progresiv, adică să existe un nou echilibru între economia financiară și restul societății de ce sunt atât de ridicate prețurile la medicamentele noi. Observăm și aici un dezechilibru. S-a pierdut o, o bilanț rezonabil. Prețurile acestea împiedică sau întârzie accesul multor uh, pacienți la uh, îngrijiri și deturnează resurse necesare pentru a îngriji mii de persoane și pun în pericol viabilitatea sistemelor medicale statele, um, întreprinderile încearcă să impună prețul cel mai ridicat pe care poate suporta piața. Într-o piață deschisă, um, concurența ar duce la scăderea prețurilor, însă în anii 60-70 uh, parlamentele și guvernele au aprobat brevete medicamentelor pentru a proteja întreprinderile inovatoare și le-au dat monopol um, și exclusivitate pentru comercializare. Acest brevet uh, permite un preț um, super ridicat uh, pentru a se putea recupera uh, investițiile făcute în cercetare. Aceasta a fost uh, justificarea, însă în ultima vreme întreprinderile au utilizat acest monopol pentru a impune niște prețuri exagerate, care depășesc cu mult costurile legate de cercetare și guvernele și parlamentele au permis acest lucru. Să luăm un exemplu, conform unui raport al Senatului Statelor Unite privind hepatita C, publicat în, septembrie, în decembrie trecut, costul total pentru cercetări în, în medicamente s-a ridicat la 942 de milioane de dolari. Vânzările în, primul, în primele 21 de luni au fost de 26 de miliarde, adică un miliard uh, pe lună. S-a, ridicat, s-a compensat astfel cu vârșii um, îndesat costul legat de cercetare. Deci prețul nu se justifica. În acest uh, sens, trebuie să se scadă prețurile sau să li se ia licențele exclusive. Nu, pentru că s-ar putea, dacă s-ar face acest lucru, uh, evita mii de decese și multe cheltuieli. Dar de ce nu se fac aceste lucruri? Păi e interesant că atunci când se vorbește despre faptul că costul pentru um, cercetare nu justifică prețurile, atunci companiile farmaceutice au început să vorbească de prețul pe valoare, de um, economiile care se fac în uh, Uh, îngrijire medicală, prețul altor medicamente dinainte și utilizarea unor medicamente orfane. Însă niciuna dintre aceste explicații nu justifică monopolul și dar despre asta nu vor să vorbească. Un alt fenomen care are impact asupra creșterii prețului este finan, uh, finanțarea modul în care se devin fina, produse financiare medicamentele, pentru că reprezintă semnale pentru piesele de capital care uh, duc la creșterea mare a acțiunilor câștigurile de la bursă a acestor întreprinderi și ale conducerilor sunt mult mai mari decât prețurile în sine. Medicamentele sunt folosite ca produse uh, financiare, așa cum a spus uh, Martin Shkreli în cazurile Turing și Carlo Bios. Trebuie să subliniem că modelul acesta este ineficient. Uh, s-a vorbit înainte de, în, de către câțiva dintre europarlamentari că sistemele acestea nu sunt eficiente. În schimb, sunt eficiente pentru companiile farmaceutice, dar nu pentru societate care finanțează acest uh, moment. Um, excesul de cheltuieri uh, în um, prescripții nepotrivite, uh, efectele adverse evitabile, um, care au un cost de cam 80 de miliarde de euro, cheltuielile foarte mari cu marketingul pentru a încuraja vânzarea de produse și o creștere a profiturilor care este peste media uh, industriei, fac ca, ca modelul acesta de finanțare majoritării uh, să fie ineficiente. Dacă aplicăm un model nou care să nu Uh, să plătească investițiile prin uh, preț, ci uh, să se financeze direct, ar însemna um, cheltuie, economii de 30% din cheltuielile um, farmaceutice din acest moment, cam 80 de miliarde de euro. Dar a servit um, acest model ca să se sporească disponibilitatea medicamentelor? Nu. Pentru că se pare că 25.000 de persoane mor în Europa în fiecare an pentru că nu au acces la Uh, tratamente antibiotice eficiente. Alte efecte ale modelului sunt uh, um, întârzierile în lansarea pe piață ale unor medicamente pe piețe, pentru că mm, țările respective nu pot să plătească prețurile care se cer, retragerea de pe piață unor um, medicamente eficiente și ieftine sau situații în care nu există um, suficiente medicamente în spitale sau în farmacii forma aceasta de finanțare a cercetării, în plus, uh, prezintă și alte probleme, cum ar fi rezultatele părtinitoare, uh, suprapunerea eforturilor, apoi multiplicarea riscurilor pentru, pentru pacienții care participă la um, teste și um, o întârziere în obținerea rezultatelor și um, în dezvoltare. Există vreun model alternativ? În 2010, Consiliul de Ministri al Uniunii Europene a cerut o reflexie cu privire la posibilitatea de a separa finanțarea cercetării de sistemul de fixare a prețurilor. Și atunci s-a făcut uh, menționare la uh, statele cu venituri scăzute. Acum acest lucru se aplică și în Europa, pentru că nici aici nu putem să ne permitem prețurile acestea foarte ridicate la medicamentele noi. Ar fi vorba de o platformă de cercetare publică europeană care avea priorități fixate legate de nevoile din sănătate, o coordonare a echipelor Uh, cercetare deschisă și medicamente care să fie puse în vânzare la prețuri generice. Um, în timp ce se examinează și se dezvoltă această posibilitate, mai sunt și alte măsuri care se pot lua. Unele au fost deja menționate în timpul crizei, deja au fost uh, luate niște măsuri pozitive, cum ar fi evaluarea mai riguroasă a finanțării Um, publice a medicamentelor, reducerea prețului industrial, reducerea marjelor comerciale ale farmaciilor, cum, cumpărăturile uh, comune de medicamente, am văzut uh, cazul Benelux, uh, foarte interesant, apoi um, creșterea și promovarea utilizării de medicamente generice, îmbunătățirea modului în care se fac prescripțiile și utilizarea rațională a medicamentelor sau dispensarea unor um, de medicamente care au efecte Uh, terapeutice asemănătoare. Acum, la nivel european, s-ar putea, de exemplu, crea o comisie în Parlamentul European pentru a se studia costurile și prețurile medicamentelor. Cunoașterea și transparența reprezintă uh, punctele pe care pentru schimbare. Ar trebui, de asemenea, să se negocieze, să fixeze prețuri pe baza costurilor de fabricație și de cercetare uh, cu o, o marjă de profit prudentă uh, în media sectorului industrial, ca să nu mai existe uh, uh, monopolul acesta. Apoi, uh, foarte important ar mai fi și finanțarea Agenției Medica Europene pentru Medicamente, agențiilor de evaluare a tehnologiilor, cum ar fi, de asemenea, formarea profesioniștilor în domeniu și finanțarea unor asociații care să fie independente de sectorul farmaceutic, pentru că există, trebuie să existe un control al conflictelor de interese și, în sfârșit, ar fi uh, o dezvoltare a unei platforme mondiale pentru cercetarea în medicamente, care ar putea să înceapă cu o, um, inițiative în acest sens. Uh, trebuie să examinăm aceste lucruri în um, amănunt, pentru că este inacceptabil ca milioane de oameni din Europa și mult mai mulți în alte părți ale lumii să nu-și poată uh, exersa dreptul fundamental de acces la medicamente. Este inacceptabil ca acest lucru să fie încălcat în fiecare zi când, uh, dacă s-ar face un alt model de gestiune și de finanțare, ar fi posibilă garantarea sa. Mulțumesc. Muchas gracias, señor Lamata. Mulțumim foarte mult, domnule Lamata. Și trecem imediat la domnul Roberto Bertolini, reprezentant uh, de la Comisia Europeană de la uh, reprezentant, nu, reprezentantul OMS în Europeană, care vorbim despre accesul la uh, sănătate în statele afectate de criza economică și învățămintele trase. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitația la această discuție foarte interesantă. Aș vrea mai întâi să spun că nu pot decât să fiu de acord cu ce a spus uh, uh domnul profesor Schreck despre uh, finanțele publice și sănătatea publică. Aș putea să adaug o altă propoziție pe care să o rețineți. Sănătatea este o opțiune politică, o alegere politică și pot să tot repet acest lucru. felul în care se trăiesc și starea de sănătate a, unei, a oamenilor dintr-o țară depinde de alegerile politice. Pe partea de background n-am să mai spun mare lucru pentru că foarte multe s-au spus deja. Apoi, care ar fi uh, învățămintele pe care le putem trage din perspectiva OMS? Și apoi câteva concluzii. Așa cum a spus deja domnul profesor Shecken, dar și alți um, intervenienți, există dovezi în ce privește impactul șocurilor economice asupra sănătății. Aceste evenimente afectează starea de sănătate și în anumite cazuri chiar în mod uh, pozitiv, pentru că se reduce rata mortalității, însă nu toată lumea este uh, la fel de afectată. Oamenii care își pierd locul de muncă, care, um, a căror statut economic se terorează, ei sunt uh, primii loviți. Însă aceste efecte pot să fie atenuate, pot să fie combătute. Există strategii, anumiți deputați le-au menționat. Și există și cheltuieli contraciclice, publice. Deci să mergi împotriva ciclului ca să-i protejezi pe cei care riscă să sufere cel mai mult din cauza crizei economice. Și mai ales, protejarea accesului la îngrijire de sănătate este de o importanță crucială pentru că dacă pierzi locul de muncă, este groaznic dacă nu mai poți nici măcar să îți îngrijești sănătatea. Uh, un grafic în ce privește uh, situația din Grecia, uh, rata numărului de um, sinucideri în funcție de sex și de vârstă. și, de fapt, bărbații cu vârstele cuprinse între 23 și 59 de ani și cei cu vârstele de peste 60 de ani sunt grupurile uh, care au avut cel mai mult de suferit uh, în urma crizei din Grecia. Și uh, numărul sinucidilor crește cu cel puțin 0,79% pentru fiecare punct procentual în plus uh, de creșterea ratei șomajului ce se poate face chiar și în vremuri de austeritate. Înainte de a reduce bugetul sănătății, ar trebui să te gândești ce ai de câștigat și ce ai de pierdut. Și de asemenea trebuie să existe un echilibru între măsurile pe termen lung și cele pe termen scurt. Într-o perioadă de criză, dacă ai dificultăți în a um, oferi medicamente pentru, anumit, pentru tuberculoză, să spunem, și oamenii, dacă nu au uh, acces la medicamente, păi starea lor se înrăutățește sau apară uh, uh, efecte nedorite și uh, până la urmă un număr mai mare de cetățeni poate să fie uh, afectat, nu știu dacă ai făcut o alegere bună. Și există măsuri care de fapt nu costă atât de mult pe termen lung și a căror efect este cât se poate de benefic pentru toată lumea. Uh, mai devreme, în prezentarea doamnei Kelly, dar și în timpul discuției, s-au făcut anumite declarații și s-au făcut trimiteri uh, către țări precum Belgia și țările de jos, care au adoptat anumite măsuri uh, ciclice pentru a proteja anumite categorii de populație și pentru a crește eficiența. Și așa s-a întâmplat. Vedeți, Belgia și țările de jos sunt în partea de stângă, partea stângă acestui slide, deci, uh, în pofida crizei, uh, uh, cheltuielile cu îngrijire de sănătate n-au scăzut. Și apoi există țările în care măsurile luate erau paralele cu mm, criza și efectele crizei. Scăderea veniturilor la buget, scăderea venitului a bugetului pentru sănătate. Există situații diferite în ce privește uh, câștigurile în domeniul eficienței. Poate existe o situație în care ai făcut alegeri înțelepte și apoi poți să faci multe sau chiar mai multe cu bani mai puțini. Orice fel de economie poate să ducă la o creștere a eficienței. E vorba de procedura achizițiilor publice, Uh, reducerea capacităților excesive, în unele cazuri poți să reduci resursele umane sau poți să ai salarii prea mari care nu se justifică. Și există și posibilitatea de a face investiții astfel încât să obții mai multe, deși uh, ai folosit mai puține resurse. Da, e bine să faci uh, economii, dar nu uh, pe spuza eficienței. Să presupunem că reduci numărul uh, um, medicilor um, urgentiști și a medicilor um, de, de familie Până la urmă, dacă oamenii nu mai au acces la medicul de familie, se vor duce cu toții la urgență și costurile vor fi mai mari. pentru că vor ajunge la urgență pentru niște probleme banale care ar fi putut foarte ușor să fie soluționate de către medicii de familie. În jocurile eficienței și ineficienței poți de exemplu, să uh, controlezi mai bine cheltuielile, uh, investind în uh, prevenire și în sănătatea publică. Și tocmai s-au redus investițiile și în ce privește campaniile de prevenire, ceea ce este destul de îngrijorător. Deci poți să scazi costurile și să, crezi, să crești eficiența atunci când nu există oricum soluții mai eficiente. Sănătatea publică este o <laughs> suferă din cauza faptului că liderii politici nu sunt vizionari, nu gândesc pe termen lung. În ce privește modificările cheltuielilor publice, acestea au afectat cel mai mult serviciile de sănătate publică în perioada 2007-2011. Și este păcat pentru că ă, scăzând ă, fondurile alocate prevenirii și menținerii sănătății publice, asta înseamnă că ă, se măresc pe termen lung costurile îngrijirilor de sănătate, de exemplu a persoanelor care nu au beneficiat de un vaccin. Multe țări din Europa au pe puțin 3% din buget alocat prevenirii, campaniilor de prevenire. Și în anumite țări, acolo unde procentul este mai mic de 1%, sunt uh, cele care au fost cele mai afectate de uh, uh criză. Mai puțin de 1% este o cifră ridicolă. Așa cum spunea și domnul Iar, creșterea eficienței trebuie să fie un efort um, continuu, nu doar pe perioada uh, de criză. Trebuie să putem să controlăm um, creșterea prețurilor, ca de exemplu creșterea prețurilor la medicamente. Și trebuie să investim în capacitate, într-un calendar rezonabil. scăderea bugetului pe o perioadă uh, scurtă și într-un mod destul de brusc uh, frânează posibilitățile, posibilitățile de investiții pe viitor. Și întotdeauna există un mare decalaj între cheltuieli și venituri. Pentru că nu este suficient să faci doar reduceri. a garanta protecția financiară a accesului la um, sănătate este o prioritate. Deseori aceste acțiuni de protejare sunt uh, uh, prea nesemnate și vin prea târziu. Dacă ne gândim la oamenii sărași, mai ales uh, um, pensionari, ne-am dat seama că în programele de ajustare nu existau asemenea măsuri de protecție sau, în tot cazul, nu într-un număr suficient. Pe termen scurt, um, reduceri de anvergură a bugetelor sectoriale, de exemplu a bugetelor spitoalelor, duc la mm, <laughs> lungirea listelor de așteptare și la uh, plăți uh, de tip uh, um, um, ilegal, de tip ciubuc. Pe când pe termen lung Uh, scăderea numărului uh, uh, angajaților și scăderea salariilor, mai ales acolo unde salariul oricum era um, scăzut, poate să aibă de asemenea un efect similar. Închei această parte spunând că e vorba despre niște nevoi care nu și-au găsit soluția peste tot în Europa. Până în 2009, numărul oamenilor care trebuiau să călătorească din cauza că aveau de așteptat prea mult pentru a putea consulta un specialist uh, a scăzut, dar din 2009 până în prezent acest număr crește sau rămâne constant. Există această problemă că, care s-a care a luat amploare în timpul crizei și pe care trebuie să o soluționăm. În concluzie, a lupta împotriva efectelor negative pe care criza le are uh, nu se poate face fără guvernanță și fără uh, leadership. Și deși a existat o conștientizare și s-au făcut uh, campanii de Uh, promovare și s-a vorbit despre protecția financiară, aceasta nu a fost neapărat o prioritate în programele de ajustare economică. Poate că nu există suficiente dovezi în ce privește efectele negative, uh, pentru că datele nu sunt disponibile suficient de rapid ca să ofere politicienilor informații proaspete despre ce s-a întâmplat cu un an înainte sau cu doi ani mai devreme, de aceea este nevoie poate de noi instrumente de monitorizare. Răspunsul sistemului de sănătate este foarte important pentru a atenua efectele negative uh, ale șocurilor economice asupra um, categoriilor cel mai sărace din populație. Da, și e adevărat că criza a creat o oportunitate de dialog între aceste două sectoare, sectorul fiscal și sectorul sănătății ori la Parlament vorbim despre nevoia de dialog cu cei de la uh, Comisia de Finanțe și pentru noi la OMS este foarte greu să înfilipăm un dialog cu acești colegi. Dar trebuie să facem acest lucru. Revin la propoziția de început a profesorului Shekel Finanțele publice sunt o chestiune de sănătate, dar dacă nu putem să discutăm cu acești oameni, nu e bine, pentru că de ce trebuie să trecem neapărat prin intermediar? Noi vrem să putem să um, acoperim această lacună, să existe o inițiativă și să așezăm la aceeași masă pe oameni care se ocupă de Uh, finanțe și buget și pe cei care se ocupă de uh, bunăstarea oamenilor. Și să avem o considerare uh, într-un climat deschis a acestor chestiuni. Vă mulțumesc! Muchísimas gracias, señor Bertolini. Vă mulțumim foarte mult, domnule Bertolini. După aceea putem să facem niște concluzii, să dialogăm pe ca și cel mai important pas. Are acum cuvântul domnul Carvaio de la DG Sănătate, în Comisia Europeană, va vorbi despre situația cu măsurile actuale și viitoare ale Uniunii Europene în ceea ce privește uh, politicile de sănătate și accesul la servicii sanitare și medicamente. Petitions Committee to give us the... Bună dimineața, mulțumesc Comisiei PETI când oferă posibilitatea de a ne prezenta uh, proiectele și programele în ceea ce privește accesul la sănătate. Întotdeauna încep prin a spune care este punctul, premisa de la care pornim în momentul în care vorbim despre acces la îngrijiri de sănătate. Am constatat că acest concept este diferit interpretat de diferiții vorbitori. Deci încep cu o definiție a acestui concept, uh, inclus într-o comunicare a Comisiei din 2014 pe tema sistemelor de uh, îngrijiri de sănătate. Accesibilitatea, așadar, este capacitatea sistemului de a, a atinge populația fără a exclude categorii din populație de la îngrijirile de sănătate. Uh, am uh, identificat mai multe dimensiuni ale accesului la uh, îngrijirile de sănătate, am uh, încercat să vedem cine și cum este acoperit, am încercat să, să privim conceptul din perspectiva prețurilor și din perspectiva accesibilității la îngrijiri de sănătate. Ne gândim de, care este distanța, timpii de așteptare, etc. <coughs> Dacă privim accesul la îngrijirile de sănătate din această perspectivă, ne dăm seama că există decalaje la nivel european care au devenit din ce în ce mai vizibile în timpul crizei. Acestea au fost deja menționate, prin urmare nu intru în detaliu. Dar am observat în același timp că în momentul în care ne uităm la indicatorii de dinainte de criză și cei din timpul crizei, uh, ne dăm uh, seama că um, în așteptările sau nevoile nesatisfăcute sunt indicatorul cel mai bun cu putință pe care îl putem uh, lua în considerare în momentul în care vorbim despre acces la uh, uh, îngrijirile de sănătate. Ne bazăm pe datele obținute de la nivel național, de asem- care se compilează prin interviuri și uh, sondaje cât se poate de directe. Și dacă uh, privim acest criteriu, ne dăm seama că situația este diferită în diferitele state membre. S-ar putea să existe într-adevăr probleme cu datele colectate, dar pornind de la datele pe care le avem, vedem că există multe inegalități între diferitele sisteme de sănătate. Vedem uh, de asemenea că categoriile vulnerabile sunt foarte greu de, de satisfăcut. Prin urmare, uh, pornim de la premisa că și datele care privesc această categorie sunt greu de co- colectat, s-ar putea, de, uh, tocmai din acest motiv, ca decalajele și inegalitățile să fie chiar mai mari decât vedem noi pe grafic. Acum, uh, pe acest slide, vedeți rezultatele unui studiu făcut de un grup de experți al Comisiei. Uh, acest grup de experți trebuia să se, să-și aplece atenția asupra investițiilor eficiente în sistemul de sănătate. În bine, acest grup a publicat de curând, la solicitarea Comisiei Europene, un raport iar graful, graficul acesta face parte din rapor, raportul uh, preliminar care a fost deja publicat. De fapt, raportul uh, final va fi la rândul său în curând publicat, îl puteți vedea pe site-ul uh, grupului de lucru. Și acest grafic ce ne arată? Ne arată că grupurile vulnerabile, categoriile vulnerabile sunt puternic afectate de criză. Asta, mm, bine, e cât se poate de la, de, de la sine înțeles. Dar graficul ne mai arată ceva. Și anume, avem diferite sau probleme diferite când vorbim despre accesul la îngrijirile de sănătate și ne dăm seama că fenomenul acesta e greu de măsurat. De ce? Pentru că nu există un context, un consens cu privire la indicatorii care trebuie să fie folosiți, indicatorii nu sunt comparabili și mai există un lucru care s-a menționat deja și anume că acum lucrăm cu date din 2013. Deci nu, doar, uh, nu e doar că uh, problema efectului pe care îl criza are, efectului decalat, ci mai există și o problemă legată de întârzierile în ceea ce privește datele și decalajele dintre date. Ei, uh, în anul curent uh, vorbim despre PIB-ul pe anul precedent, dar când vine vorba de sănătate, vorbim, iată, în 2016 despre date obținute în 2013. Deci mare problemă. Ce facem noi în ceea ce privește accesul la uh, sănătate? În 2013 asociațiile pacienților au devenit din ce în ce mai active. S-a creat un parteneriat al actorilor în ceea ce privește accesul pacienților la îngrijirile de sănătate. Parteneriatul acesta există deja, sunt implicați o grămadă de actori care discută problema definiției și îmbunătățirii eficienței accesului. Directoratul nostru general participă la acest parteneriat de asemenea, în cazul Parlamentului European s-a creat un uh, grup de interese cu privire la accesul pacienților la îngrijiri de sănătate și acest grup este foarte activ. În momentul de față, circa 30, dacă nu mă înșel, membrii ai Parlamentului European fac parte din acest grup. Alt lucru asupra căruia lucrăm și de la care avem mari așteptări este tocmai acest raport din partea panelului de experți, uh, raport care va fi publicat în curând. Considerăm că acest raport va fi un bun, o bună bază de pornire pentru continuarea discuțiilor. E important să ajungem la un numitor comun în ceea ce privește definițiile și așteptările și după aceea vom continua eforturile. Și un alt uh, lucru pe care Comisia l-a făcut e acela că a demarat un proiect pilot cu privire la accesul la îngrijirile de sănătate în uh, zonele rurale. Uh, deja proiectul este în, uh, în curs mai uh, lucrăm și asupra altor proiecte. Spre exemplu, în 2016 avem uh, un proiect pilot cu privire la uh, măzurarea accesului la îngrijirile de sănătate. Proiectul pilot a fost adoptat deja și sau a fost aprobat deja și va fi pus în aplicare cât mai curând de putință. În practică acum, ce am făcut? Uh, în fiecare an din 2014 încoace, în cadrul semestrului european s-au făcut recomandări cu privire la accesul la îngrijirile de sănătate. Comisia cere statelor membre să îmbunătățească sau să mențină accesul la îngrijirile acestea. Inițial ne concentram doar pe problemele fiscale. Asta se întâmpla în 2012. Uh, atunci ne uh, vorbeam doar despre eficiența costurile, costurilor, dar după 2013 am început să venim și cu recomandări privind accesul la îngrijirile de sănătate. După aceea, dacă vă uitați la raportul de creștere pe anul 2015, uh, care stă la baza uh, până la urma semestrului european, veți vedea că acolo e scris negru pe alb faptul că accesul la îngrijirile de sănătate este o parte importantă uh, și are un rol important uh, în dezvoltarea economiilor europene. Iată, uh, consider că devine din ce în ce mai clar faptul că acest punct este acum pe ordinea de zi a instituțiilor. Considerăm că doar astfel, um, tratând și acest subiect, putem îmbunătăți politicile sociale europene. Acum revenim, uh, revenim la ce vom face pe viitor. Uh, Uh, măsurarea îmbunătățită, cuantificarea uh, este esențială. Deci ce ne dorim noi? Uh, ne dorim să îmbunătățim um, măsurarea indicatorilor, să îmbunătățim indicatorii deja existenți, să creăm noi indicatori. Important e însă ca acești indicatori să fie armonizați, acceptați de toată lumea pentru a putea să ne ajute uh, să descoperim problemele și să găsim și soluții pentru ele. Bineînțeles, statele membre își doresc permanent să asigure un acces mai mare a pacienților în îngriji, îngrijirile de sănătate și în eforturile lor pot deveni modele de bune practici pe care le putem mai apoi extrapola la nivel și puse în aplica, pune în aplicare la nivel european. Uh, ceea ce ne și dorim să facem cât mai curând uh, cu putință în uh, raportul președinților se spune, raportul președintelui se spune cât se poate de clar că aceasta este unul dintre obiectivele noastre. În acest sens, s-a creat un, un grup de experți cu privire la evaluarea performanței sistemelor de sănătate. Comisia Europeană și Suedia coprezidează acest grup de experți Uh, OCDE-ul, OMS-ul și uh, Observatorul European pentru uh, Politicile de Sănătate sunt prezente de asemenea. Majoritatea statelor membre sunt înscrise în acest grup de experți. Grupul de experți se întâlnește o dată la trei luni pentru a discuta de metodologii și instrumente care pot fi folosite pentru îmbunătățirea sistemelor de sănătate. Știm cu toții că comparările Clasamentele nu sunt neapărat cele mai uh, folositoare instrumente, dar, iată, statele membre sunt, dispute, sunt dispuse să discute, să compare, să vorbească despre propriile lor metodologii. De asemenea, s-a considerat că e nevoie de stabilirea unei teme care trebuie să fie discutată în cadrul grupului de experți în fiecare an. În 2015 tema aleasă a fost uh, calitatea și s-a publicat un raport pe tema aceasta deja. După aceea, accesul la medicamente, acesta este unul, una dintre dimensiunile accesului la îngrijirile de sănătate. Grupul de experți, în raportul său, dacă îl citiți, uh, identifică opt dimensiuni ale accesului la Uh, îngrijiri de uh, sănătate. Și una dintre aceste dimensiuni este accesul la medicamente. Am introdus în prezentarea mea acest subiect pentru că mi se părea că ar fi unul de interes pentru dumneavoastră. Bineînțeles, Comisia își dorește să asigure accesul la tratamente uh, relativ ieftine pentru toți, toți cetățenii europeni și își dorește de asemenea să minimizeze efectele nedorite a actualelor sisteme de tarifare din statele membre. Bineînțeles, există o problemă aici de subsidiaritate, dar un domeniu în care uh, Comisia Europeană poate face mai mult uh, este domeniul colaborării. Consider că, sau considerăm că uh, cooperarea și colaborarea, dialogul sunt esențiale. Comisia Europeană în acest domeniu, împreună cu celelalte instituții europene, a făcut, a demarat o serie de pași. În primul și în primul rând, Comisia a încercat să uh, cartografieze competențele în domeniul acesta al uh, accesului la medicamente. Există diferite grupuri de lucru care se ocupă de acest lucru. Consiliul, de asemenea, este informat de, cu privire la rezultatele acestor analize. Mai există și un grup de experți uh, prezidat de comisie pe numele său STAMP cu privire la accesul la medicamente, sigur și la timp. Este vorba aici despre experți uh, de la comisie, dar și experți naționali care poartă discuții cu privire la autorizații Uh, și uh, autorizațiile oferite, iar aceste discuții, bineînțeles, sunt aduse la cunoștința Consiliului de asemenea. S-a mai uh, creat, de asemenea, un, o acțiune comună în baza directivei 24 din 2013 E nevoie aici de implicarea statelor membre și uh, coordonare din partea Comisiei. Uh, se uh, folosește de asemenea instrumentul licitațiilor mixte pentru sau comune pentru vaccine și alte uh, măsuri, uh, instrumente medicale, în momentul în care există amenințări transfrontaliere, Uh, nu întotdeauna uh, Uniunea Europeană trebuie să se implice în acest uh, context, dar poate că coordonarea va da rezultate și cooperarea se va îmbunătăți pe viitor. De fapt, vedem că îmbunătățirea deja se întrevede, de asemenea, baza de date a Comisiei Europene oferă posibilitatea statelor membre de a face schimb de informații cu privire la tarifare. Este vorba despre proiectul Euripide. 24 de state membre participă deja la acest proiect și, de asemenea, mai există și alți actori, precum uh, industria, asociațiile pacienților, dar și uh, membrii ai Parlamentului European care participă la discuțiile uh, Uh, purtate în cadrul proiectului. Și, uh, de asemenea, în momentul de față, am demarat un studiu cu privire la la coordonarea transfrontalieră în domeniul tarifării. Uh, încercăm să analizăm diferite instrumente, coordonarea sau tarifarea diferențiată Studiul acesta este în curs, ar trebui să fie finalizat peste câteva luni, mai mult ca sigur. Și cam atât vreau să vă spun eu astăzi. Mulțumesc mult! Muchísimas gracias a ti por la... mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Dăm acum cuvântul în sală. Încă o folie. Ce o folie? Mm. No, e... Mulțumesc. S-a repetat conceptul și anume că statele au rol, un rol important de jucat, o competență și știind că avem aceste fenomene, creșterea costurilor, îmbătrânirea populației din Europa, costurile noilor tehnologii, e adevărat că din cauza crizei s-au mărit dezechilibrele și um, inegalitățile în sânul statelor și între state. Prin urmare, avem și astăzi uh, bani risipiți și abuzuri care se comit. Ce putem să facem noi, Uniunea Europeană? Să muncim, așa cum am făcut uh, și cu consumul abuziv de alcool sau de tutun să existe campanii care să promoveze uh, limitarea abuzului de medicamente și risipa de medicamente. Trebuie de asemenea să sprijinim investițiile în campaniile de prevenire și de educare. E mai bine să previi decât să trebuiască să vindeci. Iată un domeniu de acțiune unde nouă ne revine misiunea de a întreprinde ceva. Astăzi vorbim despre economia circulară, despre cum putem să obținem mai multe cu mai puține resurse, vorbim despre un nou model de dezvoltare și în ce privește uh, risipa de medicamente, de exemplu, toate medicamentele care nu au expirat, dar care sunt uh, aruncate la gunoi cu deșeurile non reciclabile, iată, aici am putea face ceva. E o pistă. Pentru că cred că putem să facem economii uh, uh, uriașe. Mulțumim. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Darling. Very much to the... Mulțumesc. Mulțumesc frumos celor trei uh, vorbitori. Am fost uh, surprinsă când am um, auzit intervenția noastre de cercetări care s-au făcut în inovație și economie, economie și sectorul farmaceutic. M-a surprins faptul că o mare parte din cercetare este făcută direct de companiile farmaceutice față de ce uh, un um, economist cum ar fi Maria Masacato care spun că de fapt statul se ocupă de cea mai mare parte de, cerce, de cercetare și companiile nu fac decât să adapteze medicamentele existente pentru ca brevetele să meargă în continuare și să păstreze coda de profituri. Deci uh, aveți uh, cumva o expertiză un pic diferită, dar cred că dacă am avea astfel de contribuții când se construiesc politicile de sănătate ar fi foarte interesant. Ce mesaj am reținut eu uh, în special, mai ales când vine vorba de fixarea prețurilor, este importanța transparenței pentru a se evita conflictele de interese care pot apărea în fixarea um, prețurilor. Eu fac parte și din Comisia pentru Comerț uh, Internațional și aici chestiunea aceasta este foarte uh, controversată, mai ales când e vorba de tratatele transpacifice um, Mm, fixarea prețurilor farmaceutice uh, sunt foarte importante, la fel și uh, când e vorba de tratul cu uh, de discuțiile cu nord-americanii. Există o, o actualizare a directivei din 89 privind transparența. Din câte am înțeles, comisia a fost scoasă complet Uh, din vizor de către comisie această actualizare um, parte din pachetul de eficientizare a legislației. Vreți uh, sau intenționați să interveniți aici pentru a asigura transparența? Când uh, a existat o întrebare în scris către comisie cu privire la măsurile ce se vor lua pentru a se asigura transparența, am avut um, un răspuns din partea comisarului există un întreg plan de acțiune care urmează. Probabil că asta am regăsit în ultimul slide al domnului Carvalho când vorbeam despre acest task force, acest proiect comun și de studiu care este în curs. Dar vreau să întreb și dumneavoastră și pe ceilalți vorbitori dacă vedeți um, un impact la fața locului um, asupra faptului că um, ar comunica statele membre cu privire la fixarea prețurilor. Și încă un lucru, ce s-ar putea face mai bine pentru a se promova medicamentele generice în Europa? Orizont 2020 uh, poate să joace un rol aici uh, când e vorba de sectorul privat care poate elabora medicamente și încă o chestiune achiziționarea în comun uh, de medicamente de către mai multe state. Revin la acel exemplu al uh, țărilor de jos și al uh, Belgiei care au cumpărat în comun medicamente pentru a beneficia de prețuri mai bune. Există um, mai multe evoluții în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Besera, acum. Vă rugăm să fiți subcinți cu întrebările ca să le dăm timp experților să ne și răspundă. Aș dori să mulțumesc vorbitorilor. Contribuțiile lor au fost foarte importante. Tengo retirado, pero bueno, vamos a intentar, no lo sé. Eh, quiero especialmente reconocer. Vreau să recunosc că au fost uh, uh, propuneri foarte bune și date foarte bune din partea domnului Lama, care a făcut o analiză foarte clară și o propunere pe care o sprijin pe deplin. Vorbește despre faptul că nu se justifică deloc monopolul acesta din motive de eficiență, pur și simplu nu funcționează, nu servește scopului pentru care a fost creat. Și dacă nu face acest lucru, nu trebuie să fie uh, schimbat și în plus dorește și un uh, creează și un uh, efect secundar nedorit. Cred că ideea aceasta cu platforma de cercetare uh, europeană este foarte bună și cred că e o cale bună de, de început. Antibioticele trebuie să um, reprezintă o prioritate pentru că rezistența la antibiotice reprezintă o problemă mare de sănătate. și mi-aș dori să putem uh, să ne implicăm și noi în uh, materializarea acestor propuneri. Uh, îi mulțumesc și domnului Bertolini că a spus că deciziile în acest sector sunt, sănătatea este o decizie politică și e adevărat, ne trebuie un leadership bun, o guvernanță bună și aici nu e vorba doar de guvernele naționale și cu subsidiaritatea lor, care e recunoscută când vine vorba de chestiuni um, um, medicale, sanitare, dar cred că e uh, rost aici și de implicarea europeană. Apoi am um, reușit din prezentările văzutorului că de fapt comisia nu are capacitate executivă, mai degrabă un fel de forum, de reuniuni. Sunt sigură Comisia are posibilitatea de a, se mobiliza, de a mobiliza politic uh, resurse necesare și să ia decizii care trebuie să se reflecte în această schimbare a modelului și pe de-o parte pentru că sunt decizii care sunt, trebuie luate cu privire la modul în care se finanțează și cum uh, ar putea să, să fie stimulate uh, medicamentele inovata, inovatoare, fără probleme de acces pentru cetățeni, sau în chestiunea achizițiilor comune și, desigur, în uh, producția de generice când apare o problemă gravă de sănătate publică, cum ar putea să fie cazul cu hepatita C, când uh, se pare că sunt 9 milioane de cetățeni afectați. Da, vrem să ne mobilizăm, trebuie să ne mobilizăm, să avem un demers concret și comisia trebuie să îl conducă. Noi în Parlament ne vom implica și ne o să ne implicăm în continuare. Mulțumim foarte mult! Acum, doamna Evi. Molto velocemente. Foarte rapid. O observație și o frustrare, mai ales după ce am ascultat ultimele prezentări deosebit de interesante, dar și foarte frustrante, pentru că, până la urmă, lăcomia de profit este mai importantă decât uh, sănătatea publică. Continuăm să folosim instrumente de piață pentru a rezolva problemele, că sunt probleme de mediu, de sănătate sau din oricare alt domeniu din viața noastră. Și mă gândesc uh, la ce s-a întâmplat în Italia, unde tocmai au fost uh, abolite 203 prestații din Serviciul Public de Sănătate, pentru că acum vor fi oferite numai de către serviciile private. Practic, Uh, nu se fac din ce ce mai puține lucruri pentru a favoriza sănătatea persoanelor. Se uh, favorizează apariția soluțiilor private. Și atunci vă întreb, uh, există și semnale pozitive sau de fapt uh, totul e business as usual și de fapt nu vom rezolva nimic? Un adică minut? Mulțumim, Pietra. Meiner Vorgängerin nicht wiederholen. Mulțumesc, nu vreau să repet uh, întrebările deja adresate. Câteva reflexii însă pentru noi. Eu consider că Comisia PETI trebuie să solicite întotdeauna o clauză socială. Toată lumea trebuie să aibă dreptul de, uh, să acceseze uh, diferitele tipuri de măsuri sociale uh, deci această clauză trebuie să fie cerută de noi permanent. De asemenea, în al doilea rând, consider că toate aceste subiecte interesante pe care le discutăm noi trebuie să le aducem la cunoștința celorlaltor comisii uh, europene, uh, ale Parlamentului European audierea de astăzi nu ar trebui să fie un final al dezbaterii, ci ar trebui să fie un început al unei dezbateri care trebuie să se finalizeze, să se soldeze cu o propunere legislativă. Carla, para tine. Mulțumesc, Peter. Am să dau acum cuvântul uh, invitațiilor noștri. Uh, aveam eu concluzii, dar mai degrabă las domnilor să vorbească. Mulțumesc încep cu ultima intervenție, da, este o dezbatere care trebuie continuată. S-a vorbit mm, aici doar despre câteva aspecte, câteva minute, dar uh, sunt aspecte care sunt importante pentru cetățeni care vin cu petiții. Deci, aceste chestiuni trebuie să fie dezbătute. <coughs> trebuie să ne gândim că sectorul sanitar din Europa, de fapt, a crescut în secolul 20 și reprezintă un exemplu pentru restul lumii, dar clar, acum este amenințat, are probleme și acum trebuie să ne gândim cum să le rezolvăm, cum să facem progrese. Cât despre perspectiva, sunt de acord cu ce au spus uh, intervenienții, că viitorul este în sănătatea publică, încercăm acolo să se facă o eficientizare maximă a utilizării resurselor. Acesta este viitorul paradigmei din secolul 21. Uniunea Europeană are niște competențe, dar eu aș vrea să se uh, scoată în evidență procesul semestrului european, când au fost dezbateri foarte importante care au afectat statele prin recomandări specifice pentru sistemele sanitare, pentru îmbunătățirea accesului sau pentru îmbunătățirea gestionării în domeniul farmaceutic. Deci a fost uh, prima oară, mm, ca urmare a acestui fenomen al crizei, o ocazie ca Uniunea Europeană să participe la aceste dezbateri. Și analiza anul acesta e două ocazii în acest sens. Cât despre cercetare, deja 51% din cercetare se finanțează direct, public, prin institute, universități, burse și, um, de asemenea, se face intervenție asupra prețurilor. Apoi, um, așa cum a demonstrat doamna Mazzucato, marea parte din inovări uh, au derivat din finanțarea publică directă. Deci nu putem să nu discutăm despre acest lucru. Și aici în Europeană are competențe pentru că finanțează proiecte de pentru că participă la proiecte de finanțare și ar putea să redirecționeze această capacitate um, către o platformă de cercetare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă președinte! Thank you for the... Vă mulțumesc pentru această discuție foarte relevantă. Apropo de abuzul de medicamente și risipa de medicamente pe care le-au menționat uh, mai mulți colegi și tot ceea ce ține de prevenire. Da, este o chestiune importantă și cu um, efecte economice. Să nu uităm și rezistența uh, uh, la uh, medicamente, uh, uh, faptul că s-ar putea să nu mai putem să tratăm anumite afecțiuni din cauza faptului că am devenit uh, Uh, din cauza faptului că microbii au devenit rezistenți la medicamentele um, existente. În ceea ce privește studiile și cercetarea, aici vorbesc în nume personal, nu în nume oficial, trebuie să investim mai mult ca să găsim noi medicamente, mai ales uh, noi antibiotice, pentru că știți că uh, rezistența bacteriilor și agenților patogeni la antibiotice a devenit o mare problemă. Da, cineva spunea că suntem mai degrabă pesimiști decât optimiști când ascultăm toate aceste lucruri, dar eu cred că sănătatea a progresat mult în ultimele decenii în Europa. Trebuie să fim conștienți de acest lucru, însă în același timp trebuie să ne asigurăm de faptul că chestiunile de sănătate publică Uh, fac parte integrantă din discuțiile pe care le au oamenii politici, liderii guvernamentali, atunci când se întâlnesc ca să discute despre economie și finanțe. Sănătatea trebuie să facă parte din considerațiile de natură macroeconomică. O abordare inteligentă este tocmai acest dialog cu sectorul financiar. Eu urmăresc dezbaterea din diferite țări și mai ales din țara mea și nu-mi dau seama, nu, nu mi se pare că chestiunile de sănătate publică uh, fac parte dintre uh, grijile celor care iau uh, um, hotărâri în domeniul economic și fiscal. Oricum, îmi pare bine că a avut loc uh, această atelier la Comisia de Petiții. Este una dintre primele dăți când am putut să venim să ne exprimăm pe această temă la uh, Parlamentul European. Mulțumesc! În ce privește capacitatea Comisiei de a face mai multe în domeniul sănătății, să nu uităm că sănătatea este o competență a statelor membre și din cauza subsidiarității noi suntem limitați în plus, statele membre pot să blocheze ceea ce nu le place. Acestea fiind zise, Comisia și UE au făcut multe în ceea ce privește sănătatea, ca de exemplu, apropo de Agenția Europeană de Medicamente, dar pot să dau și alte exemple. Uh, drepturile pacienților pentru grijile de sănătate transfrontaliere, diferitele planuri de acțiune. Dar orice fel de inițiativă nu are cum să fie încurunată de succes dacă nu este um, agreată și sprijinită de către statele membre. Sunt de acord cu Fernanda Lamata în ce privește importanța semestrului european și în pofida tot, tot ceea ce s-a spus, am putut să includem în semestrul european uh, uh, recent uh, capitolul sănătate publică. În ce privește schimbul de informații despre prețuri și ce putem face ca să îmbunătățim acest schimb de informații, din perspectiva analizei economice, sistemul actual, care se bazează pe monopoluri sau quasi-monopoluri, așa cum s-a spus foarte bine, nu poate să fie îmbunătățit decât dacă se face uh, un mai bun schimb de informații. Industria are toate informațiile disponibile, dar dacă statele membre nu își comunică între ele informațiile și lasă totul pe mâinile industriei, atunci nu putem face nimic și s-ar putea ca uh, atunci când au loc negocieri, uh, echilibrul de putere să fie foarte um, asimetric, pentru că, de fapt, pe de o parte ai uh, cei, pe cei care dețin toate informațiile și mm, mm, aceștia sunt reprezentanții laboratoarelor, reprezentanții industriei și mm, pe de altă parte autoritățile publice. Uneori și în același stat, de la o regiune la alta, există diferențe pentru că nu se face schimb de informații nici de la un spital la altul managementul de la un spital nici nu știe la ce prețuri Uh, se vând medicamentele și serviciile respective către un alt spital, poate din aceeași regiune. Dacă vrem să îmbunătățim sistemul actual, este indispensabil să avem mai mult schimb de informații. Oricum, este o chestiune care depășește de, cu mult uh, uh sănătatea. Există implicații pentru comerț, concurență, drepturile de proprietate intelectuală, Deci nu e o discuție care se limitează la domeniul sănătății. Mulțumim foarte mult tuturor. În încheiere, nu pot decât sigur să le mulțumesc încă o dată invitaților și vreau să subliniez chestiunea competențelor. Începem să avem această discuție, să ne punem problema existenței instrumentelor, pentru că, practic, când vorbim despre prerogative, întrebarea dacă putem, dacă avem instrumentele necesare pentru a trata aceste provocări. Bun, e adevărat că nu sunt specificate ca atare, uh, sunt competențele statelor membre, dar nu putem să uh, trecem cu vederea că avem și noi uh, prerogativele noastre, mai ales când e vorba de brevete, de exemplu, sau de anumite aspecte. Sistemele de sănătate sunt influențate de multe lucruri, de interese economice, de politică și noi trebuie să rămânem aici cu nevoia de a avea un angajament al mediului politic pentru garantarea dreptului um, um, drepturilor fundamentale, al accesului și trebuie cu toții să luăm măsurile necesare pentru a trata această provocare. Sunt de acord cu dumneavoastră că a fost puțin timp, dar um, e important să fim direct, să mergem direct la subiect, să trimitem uh, mesajul care trebuie. E bun, e clar că este de început, ar fi bine să continuăm dialogul, dar am avut uh, oricum uh, un sentiment foarte bun, concluzia este bună și mai ales după ce am ascultat pe reprezentantul Comisiei, pentru că atunci când lucrezi în instituții europene, știi că lucrurile nu merg atât de repede cum ți-ai dori ceea ce reprezintă o consecință normală a pluralității existente aici. Avem state membre și instituții, bun, e normal să fie așa, dar faptul că Comisia se apleacă și ea pe tocmai aceste subiecte înseamnă că a, astfel de ateliere, de astfel de grupuri de lucruri au un efect de sensibilizare și chiar au un impact în luarea de decizii. Deci eu rămân cu un gust plăcut și sper că treptat o să vedem roadele în acest sens. Vreau să le mulțumesc și organizatorilor pentru că, bun, sunt oamenii care au luat cuvântul, dar a lucrat și Departamentul de Politici, Martina special, îi mulțumesc pentru activitate, pentru implicare, pentru faptul că a contactat pe intervenienții noștri, mulțumiri tuturor!